serviciul juridic mi-a comunicat că s-a cerut de către autoritățile naționale germane retragerea unei reclamații de ridicare a imunității parlamentare pentru domnul Fot grupul socialiștilor și democraților și PPE mi-au uh, transmis nominări, nominalizări pentru schimburi în componența diferitelor delegații. Dacă până la sfârșitul, la adoptarea procesului verbal acestei reuniuni nu există obiecții, consider ca fiind adoptate aceste nominalizări.